agenda Parlamentului pentru plenară. Dacă ajungem la punctul pe descărcare, fiecare este liber să facă observații, bineînțeles, pe acel punct. Vă mulțumesc. Trecem mai departe. La ordinea de zi care a fost stabilită de către conferința președinților de grup și avem câteva propuneri de modificare la agenda. Miercuri 2 aprilie, discuția comună cu privire la politica comună și de securitate a fost retransmisă către joi dimineață și a fost înlocuită de către raportul Wilmot cu privire la uh, chestiunile medicale și la testele medicale. Apoi, recomandarea domnului, doamnei Muniz cu privire la strategia Uniunii Europene despre Iran este este retrasă de asemenea de pe ordinea de zi și declarația înaltului reprezentant, vicepreședinte al Comisiei cu privire la situația în Iran, este retransmisă către joi, a fost amânată pentru joi în discuția comună cu privire la uh, uh, politica de securitate comună și apoi se va continua cu uh, o rezoluție din partea AFET. 3. Apoi se adaugă câteva puncte la uh, ordinea de zi de azi. Wilmot, raportul cu privire la experimentele clinice și raportul Clevachecus cu privire la uh, societățile mamă. Punctul 4, în legătură cu modificări, următoarele puncte au fost uh, amânate pe mâine la vot. Cele două rapoarte Karim cu privire la uh, conturi, apoi raportul eh, Donjon, care a fost de asemenea transmis pe mâine, raportul Gariga Poledo cu privire la uh, cheltuielile Parlamentului pentru 2015 a fost de asemenea amânat și raportul Casparei cu privire la um, procedura de Uh, achiziții publice. Raportul Omen Reuten, de asemenea, a fost uh, înlocuit de către raportul Zalewski cu privire la, redu- la reducerea mm, taxelor vamale pe produsele din Ucraina. Și apoi, mâine, joi, următoarele puncte au fost mutate pentru mâine discu- discuția comună, dezbaterea comună despre politica de securitate comună, apoi declarațiile înaltului reprezentant pe Iran și raportul Fielner cu privire la produsele cu uz dual și voturile pe uh, raportul del Castillo și Ulfscoc rămân pe ordinea de zi de joi, deci vor avea loc mâine. Există comentarii? Acestea sunt deciziile conferinței președinților. Există observații? nu sunt observații, deci aceste modificări sunt aprobate, așa că ordinea de zi este modificată astfel. Începem deci să discutăm rapoartele pe ordinea de zi și începem cu raportul doamnei Wilmer cu privire la studiile clinice cu medicamente de uz uman. Și dau cuvântul imediat doamnei Glenis Wilmot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru susținerea și cooperarea excelentă. Am putut să negociem foarte mult în numele Parlamentului. Mulțumesc și președinției lituaniene.